tak tylko 10 sekund w Kazachstanie chciałbym powiedzieć, dobrze? Oui, c'est pas. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Dear friends. Dragi prieteni, vă rog frumos să vă luați locurile cât mai repede.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 Uh, dear friends. Dragi prieteni, peste un minut voi începe. Vă rog să luați loc. Otwieram posiedzenie. Przypomin Declar deschis această reuniune. Vă atrag atenția